Vă rog să luați loc. Proszę Państwa, dochodzi prawie kwadrans akademicki. W związku z tym czas rozpocząć. Cred că a trecut sfertul academic, deci cred că ar trebui să începem. Vom relua cu punctul referitor la proiectul de act delegat privitor la autorizațiile de plantare a viței de vie. Aș dori să-i urez bun venit domnului Corte, vicedirector general de la DG Agri, care se ocupă de piețe agricole, sprijin direct, uh, analiză economică și comunicare și dumnealui ne va prezenta acest proiect de act delegat. Acest proiect de act delegat dorește să completeze noul regulament referitor la organizarea comună a pieței 1308 de anul trecut cu scopul de a introduce, de a implementa noul sistem de autorizări pentru uh, plantarea viței de vie. Cu toții știți că acest sistem a fost introdus la solicitarea Parlamentului European și uh, la cererea statelor membre care produc vin și toate acestea în uh, cadrul uh, reformei PAC. Scopul este să înlocuiască sistemul actual de drepturi de plantare a viței de vie care urmează să expire pe 31 decembrie 2015. Această reformă a făcut parte din reforma uh, vinului din 2008, ce a fost o uh, decizie a Consiliului. Membrii comisiei noastre sunt foarte interesați să afle ultimele evoluții referitoare la acest proiect de act, de act delegat și, bineînțeles, uh, ne interesează mai ales calendarul de adoptare a deciziilor. Dați-mi voie să-i urez bun venit uh, vicedirectorului general. Aș dori să vă informez că, în urma unei solicitări din partea coordonatorilor, această dezbatere nu va fi cu ușile închise, ci va fi una publică. Inițial, pe uh, proiectul de ordine de zi se prevăzuse că va fi cu ușile închise. Nu va fi așa. Dezbaterea va fi una publică. Îmi face foarte mare plăcere să-i dau cuvântul domnului Corte. Mă bucur că, din nou, vă vom putea asculta. Aveți cuvântul. Well, thank you very much, uh, Mr. Mr. President, for your very kind words and... Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele noastre amabile și pentru invitația Comisiei de a fi alături de dumneavoastră și a face un Uh, schimb de opinii referitor la noul sistem de autorizații de plantare a viței de vie. După cum ați spus uh, și dumneavoastră, domnule președinte, drept, uh, schimb, transferul de la drepturi de plantare la autorizații de plantare s-a făcut începând cu anul trecut, iar acum suntem în, în una dintre ultimele etape în care vom adopta legislația tehnică necesare, astfel încât sistemul să fie în vigoare începând cu ianuarie 2016. Înainte să trec la ultimele evoluții, dați-mi voie să vă descriu pe scurt uh, caracteristicile principale ale sistemului. Se trece, după cum spuneam, de la dreptul la autorizații. Acest lucru se va întâmpla începând cu 1 ianuarie 2016 și da, data de final al sistemului actual este 31 decembrie 2015. Sistemul prevede o creștere de 1% a noilor um, uh, plantații uh, cu posibilitatea ca statele membre să introducă alte limite la nivel regional sau național um, sau limitări pentru diferite indicații um, sau diferite uh, tipuri de etichetare sau chiar și pentru zone fără astfel de etichetări. Deci statele membre trebuie să ia deciziile pe care le consideră cele mai adecvate pentru a proteja vinurile cele mai, de cea mai bună calitate și uh, pentru a uh, proteja indicațiile de origine geografică și cele de, protec- de origine protejată. Dacă solicitările de noi autorizații solicit, uh, depășesc limitele, statele membre pot să acorde conform unei uh, metode prorata sau uh, pe baza unor criterii. Trebuie să aleagă pe baza unui manual care face parte din regulament. Deci dacă sunt prea multe cereri, statele membre pot lua decizia între cine să ia și cine să primească și cine să nu primească această autorizație, fie uh, pe un sistem prorata, fie pe baza unor criterii posibilitatea de a converti drepturile valabile în autorizații până la finalul lui 2015 este și ea prevăzută sau după această dată, dacă statele membre doresc, pot să extindă termenul până în 2020. Dincolo de acest termen, cei care dețin la ora actuală drepturi de plantare pot să le uh, schimbe în autorizații. Uh, în momentul în care însă aceste autorizații au fost acordate, sunt acordate pentru o anumită zonă, nu sunt transferabile și au o durată de uh, trei ani, uh, fiind acordate în mod gratuit. Acestea sunt uh, în mare elementele propunerii și am considerat că trebuie să le reamintesc pentru că ultima dată ne-am întâlnit în urmă cu, prea mult, cu foarte mult timp. Acum, documentul actual a fost uh, pregătit cu ajutorul experților din statele membre, dar și cu ajutorul unor experți din partea Parlamentului. Am avut șase reuniuni la nivel de expert și vom avea a șaptea reuniune pe 8 septembrie, săptămâna viitoare. Sperăm că va fi ultima reuniune a experților, astfel încât să putem duce la bun sfârșit procedura. Ce am făcut în uh, cadrul acestor uh, reuniuni? Am considerat că aceste reuniuni au fost foarte utile uh, pentru comisie, am învățat foarte mult și am făcut o serie întreagă de adaptări uh, și ajustări la propunerea noastră inițială. Am să mă refer la cinci dintre ele, cinci schimbări făcute de când am discutat ultima dată despre acest uh, subiect. Și mm, sunt schimbări care răspund la îngrijorări exprimate de către Comisia dumneavoastră și de către, state, către statele membre. Cinci puncte le voi menționa și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, putem întotdeauna să revenim la uh, mai multe detalii. Prima schimbare a fost că am introdus în actul delegat, în proiectul de act delegat, o uh, rafinare a sistemelor de prioritate pentru uh, și de acordare a autorităților în cazul în care cererile depășesc uh, cota acordată. Uh, în al doilea rând, și cred că este un element important pentru comisia dumneavoastră, am consolidat în mod semnificativ regulile pentru criteriile de eligibilitate. Element, tot ce ține de riscul la adresa reputației, uh, vinurilor uh, cu indicație geografică protejată, uh, cu indicație de, geografică protejată și origine, domenii de origine protejată. Uh, încer, încercăm uh, să prevenim lip, pierderea reputației uh, prin protejarea indicațiilor. Apoi, am încercat să facem în așa fel încât să nu se poată folosi replantările pe același domeniu pentru a uh, evita regulile referitor la originea protejată și indicația, de, indicația geografică protejată. Este o diferență între uh, noi plantări și replantări. Replantarea, pentru replantarea unor domenii am consolidat regulile astfel încât reputația vinurilor actuale să nu să nu, să nu fie afectată. Și un al cincelea element este acela că veți regăsi noi criterii de uh, prioritate care ar putea să permită statelor membre să verifice uh, comportamentul precedent al persoanei care cere autorizația. Este de încredere această persoană, uh, um, cum putem fi siguri că această persoană nu va folosi sistemul pentru a abuza de el, de fapt? Deci s-au introdus uh, detalii în acest sens. Am uh, senzația că pe baza acestor schimbări am uh, ajuns la finalul procesului. Bineînțeles, voi asculta cu interes ce aveți de spus există și o oarecare urgență, chiar dacă sistemul intră în vigoare numai în, pe 1 ianuarie 2016. Pare să mai fie mult timp până atunci, însă statele membre și administrațiile au nevoie de aceste reguli mult mai devreme decât intrarea în vigoare pentru a se pregăti. Planificarea noastră este să fie adoptat actul delegat, uh, dar și actele de implementare înainte de finalul acestui an, pe la finalul lunii noiembrie, iar apoi intrarea în vigoare să fie după uh, verificare în al doi, cam pe la primăvara anului viitor, astfel încât actul delegat să intre în vigoare, după cum spuneam. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Rozpoczynamy wymianę poglądów. Vă mulțumim, domnule Corte. Cred că acum putem avea un schimb de opinii. Domnul Agnew a fost primul care a solicitat cuvântul. Aveți cuvântul. Oui, merci. Domnul Andrie. Mulțumesc, domnule președinte. J'étais intervenu sur la proposition euh, d'acte am uh, intervenit uh, asupra propunerii de acte delegate încă din luna martie și mi-am exprimat cele mai mari rezerve aici în Comisia de Agricultură asupra textului care ne-a fost propus. Și acum văd că s-au făcut unele schimbări, dar din punctul meu de vedere nu sunt suficiente, sunt, nu sunt deloc suficiente. Începește problema fundamentală a limitării riscului devalorizării AOP-urilor și IGP-urilor. Textul pe care l-am adoptat, care a fost adoptat ca și în Consiliu, în cadrul reformei PAC, specifică în mod expres și citez că eliberarea de autorizații de plantare poate fi limitată pentru o, uh, o suprafață specială pe care se poate produce un vin care beneficiază de IGP. Articolul 63, uh, aliniatul 2. Redactarea, modul de redactare a propunerii Comisiei în anexa 1 a proiectului condiționează această posibilitate de demonstrarea unui risc de deturnarea notorietății unei anumite uh, apelari, unei uh, apelari controlate și cred că asta contravine spiritului textului care a fost adoptat în cadrul reformei PAC. Și din punctul meu de vedere, asta este greu de acceptat. Deturnarea de notorietatea unei mărci de origine controlată nu se poate aplica decât în proximitatea vinului uh, de apelație. Și atunci uh, când vinul nu respectă condițiile din caietul de sarcini, al apelării respective, dar copiază fie modul de prezentare, fie alte uh, identificări. Din punctul meu de vedere, totul depinde de obținerea autorizației de a uh, planta o viță de vie fără acest uh, sigiliu. Și atunci vine vorba, totul este până la urmă uh, o chestiune de gestiune colectivă și s-ar pune în pericol uh, echilibrul între cerere și ofertă, care deja e adesea foarte fragil, și s-ar oferi o primă, ar fi premiați cei care ocolesc regulile mai degrabă decât cei care le respectă. Și atunci, uh, propunerea făcută de Comisia în anexa 1 a proiectului trebuie, din punctul meu de vedere, să fie complet revizuită. Mi s-ar părea oportun ca gestionarea noilor plantări sau replantărilor să se poată face uh, cerând operatorilor să precizeze segmentul de producție și să prevadă la nivel național un dispozitiv de urmărire și de sancționare care să fie potrivit și proporțional. De altfel, doresc să vă atrag atenția asupra aplicării criteriilor de prioritate atunci când cererile de autorizație depășesc procentajul național. Mi se pare imperativ ca această eliberare să fie declinată la nivel regional pentru a favoriza dezvoltarea unor strategii economice potrivite la nivel teritorial, ceea ce este absolut indispensabil în sectorul vinului, unde situația diferitelor soiuri este absolut diversă și trebuie limitate posibilitățile de transferare necontrolată între zonele viticole a drepturilor de replantare și să se permită statelor membre să definească la nivel național măsurile de limitare a acestui risc. În toate cazurile, limitarea plantărilor definită în cadrul general trebuie să se aplice și replantărilor și în acest scop trebuie prevăzut un termen suficient între operațiunea de smulgere, de scoatere a viei și uh, cererea de replantare. Asta este cel puțin interpretarea pe care o dau eu propunerilor făcute de comisie. Bardzo dziękuję. W tej chwili pan poseł Michel. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea pe care tocmai ne-a făcut-o. În calitate de raportor, aș vrea să spun, Doamne, ce laboriosie, pentru că dacă Comisia s-ar fi ținut, uh, ar fi respectat spiritul acordului politic pe care noi l-am încheiat cu Consiliul atunci când s-a făcut reforma PAC, cu siguranță n-ar fi fost nevoie de atâta timp ca să ajungem la un text care ar mai avea nevoie de niște eforturi ca să fie perfect. După săptămâni de negocieri și vreau să mulțumesc comisarului și cabinetului său pentru că în calitate de raportor m-au ținut la curent destul de regulat în legătură cu evoluția discuțiilor, avem în cele din urmă pe masă un text care aproape că răspunde așteptărilor pe care noi le-am formulat. Nu o să repet ce a spus colegul Andriu, pentru că sunt de acord cu el. Punctul care rămâne în discuție este această noțiune de deturnare, o noțiune care astăzi nu este definită din punct de vedere juridic, prin urmare, este o decizie care va fi extrem de dificil de implementat și de demonstrat, care va duce inevitabil uh, mai devreme sau mai târziu la un proces în fața Curții Europene de Justiție care va trebui să precizeze această definiție. Deci trebuie să precizăm ce este deturnarea și să mergem până la capăt să fim foarte clari sau să evităm să ne trezim încă o dată într-un nou impas juridic și atunci să ne abținem să folosim această noțiune care niciodată n-a fost uh, uh, evocată în mod clar în timpul dezbaterilor pe care le-am avut la pregătirea actului de bază. Așadar, cer Comisiei să facă un ultim efort în sensul de a reveni și de a abandona acest punct ca să putem încheia în sfârșit actele delegate privind replantările și care, după cum ați auzit, sunt foarte așteptate de producători, pentru că pregătirea plantărilor pentru anii ce vin în materie viniviticolă nu se decide așa de pe zi pe alta. E nevoie de timp să se pregătească. Mulțumesc. Pan poseu Dorfman. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus Michel Dantin. Cred că, într-adevăr, am făcut un pas înainte și acest act delegat este foarte rezonabil în foarte multe, în multe puncte. Mă bucur că s-a reușit uh, introducerea unor prevederi pentru, vin, pentru vită de vie în uh, zone muntoase, și uh, în văi uh, abrupte, mi se pare foarte important. Încă câteva elemente la care ar trebui să ne gândim și am o întrebare. O întrebare referitoare la operațiune. Nu știu dacă există o, o definiție clară a operatorului sau a întreprinderii care poate uh, beneficia de pe urma acestor drepturi? La prima imagine pare clar, o fermă. Bun, dar uh, zonele și zonele în arendă pot uh, face parte din asta, dar este posibil ca eu să uh, iau în arendă pentru un an sau doi um, o, o parcelă pentru că pot obține uh, uh, indicația uh, și apoi îi dau înapoi uh, proprietarului. Cu asta aș evita regulile. În Italia, pe de altă parte, există o serie întreagă de mari întreprinderi care au uh, viță de vie în diferite regiuni ale țării, același, proprietarul este același, însă uh, tipul de întreprindere este diferit. Uh, în diferitele locuri. Pot să îmi transfer dreptul de replantare uh, și de plantare în cadrul întregului holding sau numai pe aceeași uh, suprafață de teren. Apoi, la unele puncte ar trebui să ne gândim dacă nu putem simplifica lucrurile. Această durabilitate economică, când vedem ce propune uh, Uh, comisia referitor la tot ce trebuie să dovedească uh, un, între, un antreprenor pentru a arăta că pe termen lung este rentabil, e bine, cred că uh, supraestimăm posibilitățile de ținere a contabilității pentru micii întreprinzători. De asemenea, ar trebui, în ceea ce privește um, denumirile protejate, ar trebui să ne mai gândim la asta, trebuie să existe o condiție ar, în, în condițiile actuale uh, lucrurile sunt foarte complicate. Ar trebui uh, să știu dacă se poate face Uh, sau nu se, dacă se poate obține sau nu indicație geografică protejată, uh, poate 30, uh, la 30 de ani de când tot plantez viță. Mi se pare foarte complicat. Pani poseu luazon Domnul luazon hmm? Monsieur Loazon. Pan poseu luazon Oui, monsieur le président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că știți drepturile de plantare, care sunt niște instrumente de reglementare eficace și ieftine, au fost salvate după un război de trei ani al aleșilor local, național și europeni împotriva Comisiei Europene, care intenționa să le suprime în numele ultraliberalismului și a fanatismului reglementator. Astăzi, deși aceste acte delegate sunt uh, sigure, Uh, riscă să slăbească dispozitivul de apelative controlate. Uh, cred că e nevoie de un dispozitiv clar și admisibil și nu uh, e cazul acestui text care să elimine amenințarea concurenței neloiale față de vinurile cu apelare controlate de, de regiune controlată și asta este tot ce am avut să spun. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă amintesc că în ultimul mandat am dezbătut noua politică agricolă comună și unul dintre domeniile care ne-au uh, produs cele mai multe îngrijorări unul dintre domeniile în care agricultorii erau uh, cei mai îngrijorați era acest uh, sector uh, viticol. Tocmai este vorba despre aceste drepturi de plantare ci de faptul că acesta urmează să expire în 2015. Una dintre reușitele Parlamentului European a fost menținerea unui sistem alternativ care permitea controlul autorizațiilor de plantare, evitând uh, problemele sistemului anterior. Am ascultat uh, prezentarea Comisiei și consider că este bine să se regionalizeze criteriile de eligibilitate. Mi se pare o propunere rezonabilă. Este bine că s-a luat în considerare acest lucru și că s-a avut în vedere și trans, uh, limitarea transferurilor drepturilor între regiuni. Cred că este un lucru bun. Transferul între regiuni ar fi putut să creeze probleme pentru IGP și DOP. Într-o țară precum a mea, um, culturile agricole sunt foarte variate și este foarte important să se facă această regionalizare. Însă mă îngrijorează ceva. Trebuie să existe o regul, trebuie să existe reguli clare, riguroase, eficiente, care să se aplice tuturor viticultorilor din Uniunea Europeană. Trebuie să nu există, să existe diferențe între regiuni și țări. Este vorba de criteriile de notoritate, de reputație. Există acest uh, risc de deturnare a reputației și mă îngrijorează acest lucru. Am uh, constatat că e foarte greu să arătăm care sunt cauzele unei crize. Cred că trebuie să fim stricți, să fim coerenți cu reforma politicii agricole comune și cu spiritul acesteia și trebuie spus foarte clar că aceste criterii trebuie să fie explicate clar. Trebuie să regândim acest subiect trebuie să ne punem întrebarea pentru întregul domeniu agroalimentar um, cum dorim să continuăm cu IGP-urile și DOP-urile. Cred că regulile trebuie să fie mai clare. Dacă lucrurile rămân neclare și nu se știe cum pot fi folosite aceste indicații, um, vom avea mari dificultăți și agricultorii cu atât mai mult. Cred că ar trebui să facem o încercare să um, îmbunătățim lucrurile pentru a asigura calitatea vinului european. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Corte, pentru că sunteți alături de noi. Am o îngrijorare specifică, și anume în uh, zonele abrupte. În Europa de peste 2000 de ani există viță de vie plantată pe, în astfel de zone abrupte și pentru mine ar fi de neînchipuit să nu se mai uh, planteze viță de vie în aceste zone. Când mă uit uh, la malurile Rinului, de exemplu, consider că nu putem pune în pericol aceste plantații. Este posibil ca statele membre să aibă posibilitatea să introducă o caracteristică care să se refere la un uh, domeniu, o zonă uh, coerentă, uniformă din punct de vedere uh, geografic. Pentru că nu dorim să se întâmple ce a spus colegul Dorfman, cineva uh, ia în arendă uh, o zonă de, uh, de plantarea vinului într-o uh, zonă abruptă și apoi își transferă drepturile pe, uh, într-o zonă uh, plană. Deci ar trebui stabilite anumite zone uh, care au aceleași caracteristici geografice. Apoi, când este vorba de protecția anumitor tipuri de vin, am discutat de mai multe ori despre asta. Articolul 68 la 607 din 2009 este el pus în, în pericol? Pentru că dacă este pus în pericol acest articol 68, sunt uh, puse în pericol tipuri de vin uh, care sunt produse de sute de ani. Deci eu insist asupra acestui articol 68, el nu poate fi eliminat așa cum o solicită din păcate anumite uh, state membre care sunt uh, mai spre nordul Uniunii Europene. Deci aș dori să vă rog să luați în considerare acest lucru în actul delegat astfel încât să-l putem sprijini și să, sau respectiv să nu fim obligați să-l respingem. Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri și nu vreau să le repet. Acest act delegat, aplicarea unei reforme în acest sector, reprezintă un exemplu pentru modul în care noi în Europa reușim să ne complicăm singuri viața. Aveam un sistem care funcționa. Nu era scump, nimeni nu vrea să-l schimbe. Și acum, astăzi, din fericire, și aș vrea să mulțumesc colegului Michel Dantan încă o dată, acest Parlament a reușit totuși să mai echilibreze lucrurile, dar ideea, și ideea inițială de ultraliberalizare a fost preven, prevenită. Totuși, mă îngrijorează încă unele lucruri, dar nu se repet ce au spus colegii antevorbitori. Cred că actele delegate nu ar trebui să complice totul în legislația vitivinicolă din Europa, care deja este suficient de complicată. Totuși, mă preocupă și, uh, problema reducerii uh, riscurilor potențiale din unele țări, pentru că dacă nu se mai pot, uh, uh, dacă producătorii individuali nu vor mai putea să-și vândă drepturile de plantare, chiar dacă nu le utilizează, atunci mă întreb ce se va întâmpla cu terenurile respective. Or să dispară, pur și simplu. În unele țări, inclusiv în Italia, am vrea să nu vedem uh, o reducere a potențialului, pentru că uh, atunci e foarte posibil ca oamenii să nu fie compensați pentru uh, drepturile pe care nu le folosesc. Asta face parte din actele de implementare pe care Comisia va lucra împreună cu Consiliul și e o chestiune care ne preocupă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hoisling, vă rog. de <clears throat> Castro dankbar, dass er... Sunt recunoscător domnului uh, de Castro pentru că pentru cele spuse. Comisia a spus că a învățat mult din uh, discuțiile cu statele membre care uh, produc mult vin. Întrebarea cheie pentru Comisie este cele 12 state membre care s-au plâns de aceste acte delegate le acceptă acum sau există în continuare rețineri semnificative? Un punct la care s-a referit și Albert Des este important ca regiunile să aibă dreptul de a decide în acest domeniu, pentru că ele știu cel mai bine unde își au locul uh, zonele de plantații. În Germania avem aceste plantații în zone abrupte, um, care par să fi dispărut în ultimul an, dar ele trebuie uh, stimulate și mă întreb dacă acest lucru a fost uh, suficient luat în vedere în acest act delegat. Însă trebuie spus, uh, comisia uh, s-a mișcat bine, dar este foarte clar că este nevoie de mai multă presiune din partea Parlamentului și a Consiliului pentru a obține ceea ce ne dorim. Mulțumesc. Următorul vorbitor de pe listă, domnul Iacovici, Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Permiteți-mi, dragi colegi, să vă spun că Recent am uh, avut o dezbatere legată de cele mai bune căi de îmbunătățire a competitivității agriculturii europene și uh, una dintre principalele concluzii pentru Croația a fost că doar o calitate cât mai bună și o origine controlată pot permite o bună competitivitate a agriculturii europene față de alte de alte agriculturi din alte țări. Și în ce privește sectorul vitivinicol, în calitate de cunoscător și chiar de somelie, trebuie să spun că celelalte regiuni ale lumii au învățat tot ce trebuia să învețe de la noi, de la europeni, și sunt foarte puternici acum. Și singura uh, carte pe care o mai avem de jucat este această, acest control al uh, uh, apelațiunii, al denumirii de origine controlată Uh, nu pot să-mi imaginez cum uh, regiuni care sunt sub uh, protecția UNESCO, care sunt patrimoniul UNESCO, ar putea să fie lăsate să dispară din patrimoniul mondial. Deci trebuie să protejăm toate aceste regiuni care au vii plantate pe dealuri foarte înclinate și sunt de acord cu domnul Castro că trebuie să luăm în considerare posibilitatea transferării plantațiilor, drepturilor de plantare, de fapt, pentru că altfel regiuni care n-au mai uh, uh, plantat din motive financiare, economice, trebuie să poată cumva să mențină tradiția pe care o încarnează, pe care o reprezintă. Asta înseamnă că trebuie protejate soiurile rare, speciile rare, așa trebuie să progresăm și cred că Comisia se va pleca asupra acestei probleme a varietăților viniviticole rare și care se găsesc uh, departe de zone locuite în, în, uh, în zone izolate. Cred că denumirile de origine protejate trebuie, uh, de origine controlată trebuie protejate dar cred de asemenea că trebuie să protejăm și anumite regiuni foarte izolate și rurale, pe care, din fericire, încă le mai avem în Europa. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că aceasta a fost ultima intervenție. Deci l-aș ruga acum pe domnul Corte să răspundă la întrebările membrilor și la observațiile lor. Thank you very much. Um, thank you also for the Mulțumesc foarte mult pentru observații și întrebări. Vă voi spune de pe acum că nu mă consider reprezentant al unei instituții care le știe pe toate. Este foarte important să ascult ce au ceilalți de spus și în contextul dezbaterii este foarte important să găsim cele mai bune norme pentru Europa împreună cu Parlamentul și cu Consiliul. Nu ne e rușine și nu ne e teamă să recunoaștem că aceste reuniuni sunt foarte utile și cu siguranță voi transmite observațiile dumneavoastră mai departe. Um în măsura în care sunt compatibile cu decizia pe care ați luat-o împreună cu Consiliul și vom face uh, astfel încât să putem include tot ce se poate. Nu dorim să complicăm lucrurile dacă nu e nevoie. Ca să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Cred că tema cea mai importantă care a reușit și din intervențiile colegilor dumneavoastră, domnul Andrieu, domnul Dontan, domnul uh, Heusman, Heusling, Acest, această temă este criteriul de reputație, riscul pentru reputația produsului. Dați-mi voie să citesc ce a care a fost textul de consens. există un criteriu pentru acordarea acestor autorizații, anume că solicitarea nu trebuie să prezinte un risc de folosire greșită a DOP-urilor. Acesta este un criteriu foarte important. Și apoi urmează. decât dacă existența unui acest risc este demonstrată de către autoritățile publice. Deci aici se pornește de la prezumția de bună credință. Autoritățile publice trebuie să demonstreze că nu există acest risc și acesta este punctul de plecare al raționamentului nostru. Și apoi actele delegate. Articolul 2, dacă nu mă înșel. Aici se explică ce înseamnă acest lucru. Cum pot autoritățile locale să ajungă la această concluzie. Și noi trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale au autoritățile naționale au posibilitatea de a face acest lucru. Și apoi se dau în două pagini două detalii foarte importante și lista nu e exhaustivă, pentru cum trebuie să fie implementată prevederea respectivă. Deci acesta nu este niciun text ultraliberal, ci nici motivat politic. Noi încercăm să implementăm deciziile legislatorului. A fost foarte greu să mulțumim pe toată lumea, normal. Domnul Heusling uh, a pus o întrebare în acest sens. Este aproape imposibil să mulțumim pe toată lumea, pentru că uneori cererile sunt contradictorii. Nu voi intra în detalii, dar există cereri din partea unor state producătoare importante care intră în contradicție cu cereri din partea altor state producătoare importante. Și trebuie să încercăm să le potrivim pe toate și să găsim o variantă cu, pe care să, o poată, care să poată mulțumi pe toată lumea cât de cât. Voi analiza din nou Uh, chestiunile pe care le-ați ridicat și textul pe care vi-l vom trimite înainte de sfârșitul săptămânii va fi o versiune revizuită a actului delegat. Și înainte de discuția cu experții de săptămâna viitoare voi, vom trimite acest text. Aceasta a fost uh, o temă acoperită de toți, aproape toți vorbitorii. Apoi s-au pus întrebări referitoare la gradul de complexitate, dacă mergem prea departe sau uh, nu acționăm în interiorul sectorului viniviticol. Am uh, răspuns deja la aceste întrebări într-o oarecare măsură. Am numărat uh, atunci când interveneați dumneavoastră paginile din legislație pe această temă. Nu știu, că este, nu știu dacă este ultraliberală. Ține de organizarea um, comună a pieței. Deci 22 plus 25 de pagini din uh, actul de punere în aplicare. Deci ne străduim din răsputeri să Să facem astfel încât acordarea acestor autorizații, care comportă un anumit grad de liberalizare, să fie astfel încât să beneficieze cel mai mult sectorul viniviticol. Întrebarea domnului Dorfman și întrebarea domnului Heusling uh, referitoare la zonele la altitudine mare. Statele membre au posibilitatea de a ajuta solicitanții care provin din aceste zone, în care uh, podgorile sunt, pe, sunt la altitudini mari și în, pe relief abrupt, și întrebarea domnului Des se referea la posibilitatea pe care ar avea-o statele membre pe baza criteriilor de mediu sau planificării spațiale de a împiedica um, plantarea unor noi vii în, uh, în zonele de vale. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da. Putem să oprim solicitanții de la a planta într-o anumită zonă, dacă este vorba despre o podgorie nouă, despre o vie nouă. Dacă nu a mai fost nicio vie plantată acolo și oamenii din regiunea, orașul, statul respectiv vor să se asigure că uh, vinul este, via este plantată doar pe, pe coastele dealurilor, atunci acest lucru ar trebui să fie posibil. Întrebarea domnului De Castro. Am trimis o notă uh, legată de acest aspect. Este vorba despre o notă de interpretare și cred că acolo, acolo clarificăm situația din punct de vedere juridic. În ceea ce privește întrebarea domnului Dorfman, dacă nu mă înșel, legată de exploatații. analizăm această problemă și avem rezerve în a ă, da o definiție foarte limitată a exploatației în, sect- în sectorul ă, acesta. Pentru că am complicat lucrurile în mod inutil. Cred că definiția exploatației este cea pe care o folosim transversal în toată Uniunea Europeană în toată legislația agricolă. Cred că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc! Președintele, nu văd să mai ceară cineva cuvântul. Nimeni nu mai vrea să pună întrebări sau să adauge vreo observație. Deci, cred că putem trece la punctul 15, uh, raportul ECA, regată de măsurile de investiții și promovare pentru competitivitatea sectorului vinicol. Este vorba despre vinuri, despre fondurile care au fost folosite Uh, pentru promovarea produselor și pentru cheltuielile care nu au fost justificate. Domnule Corte, uh, cred că știți deja că membrii acestei comisii sunt foarte interesați de reacția comisiei la raportul ECA. Ar fi trebuit să discutăm acest lucru pe 23 iulie, în ședința de atunci, dar a trebuit să amânăm din lipsă de timp discuția. De aceea am inclus tema pe ordinea de zi de astăzi. Deci, uh, aștept cu nerăbdare să ascult ce are de spus uh, domnul director general adjunct, domnul Corte. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Și mă bucur că v-ați făcut timp să discutăm uh, raportul Curții de Conturi referitor la sprijinul pentru sectorul uh, vinicol. Este foarte important că Parlamentul își exprimă interesul în activitatea Curții de Conturi. Și astfel ne și ajutat să găsim uh, răspunsurile corecte. Între timp, Comisia a răspuns în detaliu celor șapte recomandări făcute de, uh, de Curtea de Conturi le veți găsi în raportul nostru. Înainte de a intra în detalii, trebuie să spun că programele de investiții fac parte din uh, programele naționale de sprijin, parte la rândul lor din uh, reforma vinului din 2008. Aceasta avea două obiective, uh, reinstalarea echilibrului reechilibrului pe piață, care era suboptim pe vremea aceea. Exista un excedent de 18,5 miliarde de hectolitri și um, aici au intervenit aceste programe. Ajutorul din partea UE a fost substanțial pentru a îmbunătăți competitivitatea Uh, sectorului vinicol. Deci, aceste scheme naționale și uh, fondurile de la UE au mers mână în mână și anul trecut rezultatele uh, au, uh, au confirmat uh, corectitudinea uh, demersurilor. Apoi, Cheltuielile pentru sectorul pieței au fost uh, aproape zero, nu s-a distilat vinul în surplus și așa mai departe. Și am putut să facem acest lucru pentru că a existat stimulentul financiar pentru sectorul vinului. Pentru a se putea pregăti mai bine uh, în fața concurenței din, uh, din țările terțe și schimbării obiceiurilor consumatorilor. Comisia acordă foarte multă importanță acestor probleme. Și ne bucură foarte mult sprijinul permanent al Parlamentului. Nu ne vom schimba abordarea în urma raportului Curții de Conturi, raport care a fost unul foarte critic. În ceea ce privește cele șapte recomandări, cărora le-am răspuns în detaliu, dar mă voi referi la trei dintre ele, pentru că au cuprins câteva puncte politice pe care le-am inclus și noi în raportul nostru. Curtea ne-a criticat, în primul rând, pentru că exista o suprapunere între sprijinul din uh, uh, acordat sectorului vinicol cu fondurile pentru dezvoltare rurală. Deci, prin uh, uh, primul pilon al PAC și și prin uh, cel de dezvoltare rurală. Și curt, pe, cei de la curte i-a nemulțumit această suprapunere. Ce am răspuns noi? Ei bine, asta face parte din, regis, din legislație. Ghinion. Există suprapunere. Nu putem să spunem că vom retrage sprijinul prin niciunul dintre cei doi piloni. Suntem foarte convinși că cele două programe pentru dezvoltare rurală și ajutorul țintit pentru sectorul vinului au obiective diferite, deci suprapunerile nu uh, există, după părerea noastră, nu atât de mult, chiar sunt compatibile cele două, cei, compatibile cei doi piloni. Apoi, Regulile de implementare au fost adaptate pentru a vedea uh, un, la ce se aplică fiecare și acum uh, primim propunerile pentru noi programe, uh, pentru următoarea perioadă de programare din partea statelor membre și le evaluăm foarte uh, riguros pentru a evita suprapunerile. Cea de-a doua critică a fost că nu s-a demonstrat nevoia pentru ajutor pentru investiții. Decizia noastră, în acest sens, s-a bazat pe decizia legislatorului. Comisia nu poate să critique, doar să implementeze. Doar să implementeze. Este totuși adevărat că absorpția acest, acestui uh, ajutor pentru investiții nu a fost foarte bună la început. Deci critica este una dreaptă. Asta probabil și din cauza crizei financiare, uh, pentru că și băncile au uh, avut rezerve în a acorda cofinanțarea în aceste programe de investiții. Deci au existat tergiversări și împreună cu statele membre lucrăm ca să reparăm situația. Dacă investițiile, dacă sprijinul pentru investiții este util sau nu, eu zic că e prea devreme să ne pronunțăm, dar suntem convinși că vom putea să arătăm rezultate pozitive în timp. În al treilea rând, curtea ne-a mai criticat foarte dur pentru sprijinul uh, financiar al promovării vinurilor. Acesta este considerat prea mare de către auditori și că nu există măsuri țintite suficient. Am răspuns și la această critică în raportul nostru, pentru că noi considerăm că promovarea este o problemă foarte importantă. Trebuie să găsim piețe în țări terțe și promovarea ajută foarte mult. De asemenea, trebuie să căutăm noi beneficiari în Uniunea Europeană. Am uh, făcut câteva modificări la uh, actele de punere în aplicare și liniile directoare pentru a îmbunătăți selecția produsului și pentru a acorda prioritate IMM-urilor, lucru care a fost menționat de curte. Sper că V-am spus care este uh, viziunea comisiei. Sper să avem o dezbatere fructuoasă. Aștept întrebările și observațiile dumneavoastră. Tak, przechodzimy do dyskusji. Jako pierwsza zgłosiła... Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină? Doamna Erant Garcia întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că în iulie am solicitat Comisiei de Agricultură să introducă acest punct pe ordinea de zi, pentru că în timp ce noi constituiam noul Parlament, s-a publicat raportul Curții de Conturi și acest lucru a creat mari semnale de alarmă uh, în țara mea. Aș fi vrut să discutăm în iulie, dar uh, nu s-a putut, deci discutăm acum foarte important este să calmăm uh, sectorul uh, vitivinicol, uh, mai ales din țara mea, pentru că aceștia au fost foarte mm, furioși la publicarea raportului Curții de Conturi, care, printre altele, conține unele greșeli. Curtea de Conturi spune că sprijinul pentru producție uh, pare să țintească mai degrabă marile companii, dar este greșit. Curtea de conturi se bazează pe cifre care nu sunt corecte pentru Spania. Curtea de conturi spune că facturarea pentru ajutor și sprijin este mai degrabă pentru uh, Uh, marile companii, dar este greșit. 70% din vinul uh, spaniol uh, este pentru companii care au o cifră de afaceri de 50 de milioane și nu 200 de milioane, cum spune Curtea de Conturi. Informația este pur și simplu greșită. Pe lângă aceasta, în raport, Curtea de Conturi se referă și la alte lucruri care nu sunt corecte amestecă tot ce ține de uh, uh, ajutorul pentru dezvoltare uh, și organizarea comună a pieței. Unele măsuri sunt cofinanțate, altele nu. Când se acordă fonduri, unele sunt acordate pentru dezvoltare uh, regională, altele pentru competitivitate. Sunt măsuri separate, dar care se completează și trebuie să continue. Și spun că trebuie să continuă pentru că mă îngrijorez acum uh, comisia spune că va face un uh, raport de evaluare în 2018 referitor la pact și aș vrea să știu în ce măsură doresc să continue aceste două măsuri. Aș vrea să știu dacă Comisia va lua în considerare concluziile incorrecte ale curții de conturi în acest raport. Pentru că este, acesta este important pentru viitorul celor două măsuri și vrem să știm ce se va întâmpla așadar cu aceste măsuri. Unul dintre cele mai importante lucruri în ultimul mandat a fost să ne asigurăm că vinul poate fi inclus în aceste măsuri, la fel ca și orice alte alimente și nu vrem să dăm înapoi și nu vrem ca acest lucru să se întâmple nici în 2018. De aceea mă îngrijorează raport, raportul uh, Curții de Conturi. Cred că este o hârtie pe care cu oarecare ușurință am putea să o aruncăm la gunoi, dar n-aș vrea ca Comisia să folosească acest raport pentru a scăpa de aceste măsuri și să Uh, impună o discriminare a vinului față de alte sectoare. Există multe erori în acest raport al Curții de Conturi și este păcat că s-a întâmplat așa. Este păcat că nu am putut reacționa cât se poate de rapid la acest raport, dar așa au stat lucrurile. Aș vrea ca Comisia măcar să ne asigure că nu va lua în considerare acest raport când vor analiza uh, viitorul acestor măsuri. Mulțumesc. Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Pani poște, proszę. Domnul Dorfman acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, explicațiile comisiei și m-am liniștit. Eu cred că reprezentantul comisiei a spus foarte clar că comisia nu are de gând să ia în considerare, în detaliu, punctele menționate de către Curtea de Conturi. Ar fi, uh, ar fi absurd. Când ne uităm la organizarea comună a pieței în domeniul vinului, uh, trebuie să constatăm că sistemul funcționează bine, alocările naționale au funcționat și funcționează și astăzi foarte bine. Eu cred că agricultorilor Uh, cel mai mult le convine când își uh, primesc banii, când uh, își vând produsele, um, mai degrabă decât să primească bani de la Uniunea Europeană prin diferite măsuri. Numai așa putem consolida vinul în Uniunea Europeană și crea mai multe șanse pe piață pentru viticultori. Ne gândim și la TTIP astăzi, nu ajută la nimic să avem acorduri de liber schimb cu state uh, din uh, întreaga lume și apoi să nu ne ocupăm de piețele din aceste țări. Ce este de critic, cine este de criticat aici este Curtea de Conturi, de fapt. Curtea de Conturi trebuie să uh, își dea seama că există anumite competențe la anumite instituții. Așa mi se pare cel puțin. Uh, Există cineva care face legi în Uniunea Europeană și asta suntem noi împreună cu Consiliul și apoi mai există ceilalți care supraveghează implementarea acestor uh, legi și trebuie să vadă dacă banii se cheltuie cum trebuie. Și asta este Curtea de Conturi. Însă, vă rog frumos, Curtea de Conturi nu ar trebui să-și închipuie că trebuie să facă legi sau că trebuie să ne facă nouă propuneri despre cum trebuie să facem legi. Asta este treaba noastră. De aceea eu cred că Curtea de Conturi ar trebui să se rezume în activitatea sa la a vedea dacă regulile sunt aplicate corect și dacă banii sunt cheltuiți în mod corect, iar restul de a decide dacă este bine sau rău nu ține de competențele Curții de Conturi. Proszę Państwa, nie ma więcej zgłoszeń Mulțumesc. Nu văd să mai solicite cineva cuvântul uh, pe acest uh, subiect. Îi voi da așadar uh, cuvântul din nou domnului Corte, astfel încât dumnealui să poată răspunde la întrebările care au fost adresate. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Heranț și domnului Dorfman pentru sprijinul acordat uh, activității noastre. Aș dori să repet că acest raport nu va influența decizia Comisiei uh, referitoare la dacă să continue sau nu după 2018. De fapt, programele vor continua după 2018, ele vor expira, deci vor exista noi programe, dar regulile organizării comune a pieții, pieței uh, prevăd o continuare. Iar dacă regulile se vor schimba, ele vor fi, se vor schimba la pă, propunerea Comisiei, dar cu acordul Parlamentului și Consiliului. Dar noi nu prevedem o astfel de schimbare. Am spus însă de asemenea că recunoaștem o serie de deficiențe pe care Curtea de Conturi pe bună dreptate le-a identificat. Deci n-aș dori să rămâneți cu impresia că uh, totul este minunat și că Curtea de Conturi uh, a greșit peste tot, dar uh, acolo unde am putut acționa, am acționat. Și sunt de acord cu distincția ce trebuie făcută între ajutorul prin aceste programe pe de o parte și ajutorul oferit prin uh, programele de dezvoltare rurale ale PAC. Nu putem amesteca cele două și nu putem spune pe bună dreptate că pentru că există bani pentru vin în dezvoltarea rurală, nu trebuie să existe bani pentru vin în, celelalte programe. Nu mi se pare un argument uh, suficient uh, de convingător. Dacă nu greșesc, însă, domnule președinte, cred că aceste Uh, propuneri trec și pe la Parlament. Bănuiesc că vor, va fi vorba de uh, Comisia de Control Bugetar. Uh, deci bănuiesc că va exista o reacție a Parlamentului la acest raport și cred că în cadrul acestei reacții, reacții viziunea Parlamentului, viziunea acestei comisii ar trebui să se facă auzită. Vă mulțumesc, spune președintele. Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la următorul uh, punct. Mulțumim uh, foarte mult uh, domnului Corte, director general adjunct. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, însă vom aștepta până când experții vor lua loc la prezidiu și apoi vom trece la prezentare. Poate că aș putea să solicit autorilor prezentări, autorilor studiului, să vină la podium. Da.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 cum spuneam, vom începe acum cu prezentarea unui studiu în contextul uh, de audiere. Este vorba de riscuri și oportunități pentru sectorul european uh, agroalimentar în cadrul unui potențial acord comercial între UE și SUA. Bineînțeles, va fi o bază bună pentru schimbul nostru de opinii și mai ales în ceea ce privește acordul TTIP. După cum știți, negocierile referitoare la acest uh, parteneriat, uh, la acest acord TTIP, au fost lansate în iunie 2013 și există atinge anumite mm, zone sensibile din agricultură. Printre noi avem pe domnul Gabriel Felbermayer de la Institutul IFO, um, care este alături de colegii săi și ne, va, ne vor uh, prezenta acest uh, studiu. Colegii sunt uh, domnul Jean-Christophe Bureau și domnul Jean Furet. Am să Vă dau cuvântul dumneavoastră, domnilor, pentru a ne prezenta acest studiu. Vă dau cuvântul. So thank you very much. Uh, thanks for the interest. Uh, mulțumesc, mulțumesc pentru interesul uh, pentru munca noastră. Numele meu este Gabriel Fedelmaier. Voi începe prin a prezenta câteva Uh, fapte și cifre și uh, voi discuta exporturile agricole actuale a Uniunii în uh, Statele Unite. A treia parte a prezentării va fi o simulare a rezultatelor și asta va fi prezentată de Jean Fure, care este de la Centrul de Studii Prospective din Paris. Și uh, ultima parte a prezentării va fi făcută de Jean-Christophe Piro, care va oferi o evaluare calificativă uh, a riscurilor și oportunităților parteneriatului economic și uh, comercial transatlantic. În ce privește cifrele, știm cu toții că agricultura contribuie cu puțin la PIB-ul european sau în Statele Unite, cam 1,8% în Europa și 1,1% în Statele Unite. Așadar, importanța față de PIB, ca proporție din PIB este mică. Dar, pe de altă parte, sectorul agricol știm că va fi foarte important pentru negocierile comerciale, pentru că, evident, uh, uh, produsele agricole sunt foarte importante ca și materii, mm, ca inputuri în multe industrie, cum ar fi industria alimentară. Știm că chestiunile agricole sunt foarte importante pentru dezvoltarea rurală și, prin urmare, pentru o mare parte a teritoriului atât al Uniunii Europene cât și a Statelor Unite. Oamenii sunt preocupați de implicațiile legate de sănătate, după cum știți. Și din istorie știm că problemele agricole, chestiunile agricole, au fost în centrul disputelor între Uniunea Europeană și Statele Unite în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și în afara acestea. Dar avem de asemenea și o istorie a rezolvării disputelor, dacă ne gândim la disputa bananelor cu Statele Unite sau la inițiative recente privind acordul comun uh, începește alimentele organice. Deci această istorie de parteneriate și conflicte e una destul de veche. Câteva statistici privește evoluția și dinamica comerțului agricol în ultimii 20 de ani. UE stua Începem cu, începem cu bunuri, materii prime, așadar semințe, cereale, carne. Liniile pe care le vedeți, linie, linia verde este a exporturilor ă, Uniunii Europene. Foarte puțin, deci 1-2 miliarde pe an și nu se vede nicio creștere majoră din 92 până în 2012. Așadar, acesta a fost o perioadă fără creștere. Linia roșie reprezintă importurile din Statele Unite și aici vedeți că acestea au scăzut substanțial în ultimii 20 de ani, de la 10, undeva pe la 10 miliarde 96 până la 5 miliarde în trecutul mai recent. Asta are legătură în primul rând cu apariția noilor țări agricole, cum ar fi Brazilia, sau cu extinderea spre est a Uniunii Europene. Asta uh, în contrast cu ce găsim în zona bunurilor procesate. Aici, dinamica exporturilor Uniunii Europene către Statele Unite a fost una de succes, linia verde, după cum vedeți. Exporturile au crescut de la 5 miliarde 92 la 14 miliarde aproximativ în 2012. În timp ce importurile de alimente procesate din Statele Unite n-au progresat foarte mult. De asemenea, vedeți o diferență majoră între aceste două tipuri de produse și anume că în domeniul produselor primare, eh, Uniunea are un deficit comercial de 3 miliarde de euro, dar în zona produselor eh, procesate, Uniunea are un surplus major de aproximativ 9 miliarde de euro. Și în total, în ultimii 20 de ani, am avut o uh, schimbare de 180 de grade. În anii 90 aveam un deficit bilateral. Acest deficit s-a transformat într-un surplus de aproximativ 6-7 miliarde de euro. Totuși, dacă comparăm uh, comerțul uh, Uh, Statele Unite, Uniunea Europeană cu comerțul din alte sectoare, veți vedea că uh, exporturile de 15 miliarde uh, sunt mici dacă este să le comparăm cu alte industrii. De exemplu, în sectorul mașinilor unelte are vreo 54 de miliarde de euro export, adică aproape de patru ori mai mult decât industria agroalimentară. Și în ce privește exporturile totale față de Statele Unite, vedem că agroalimentarul are abia 4% din toate exporturile de bunuri și servicii. Exporturile, acești 15 miliarde pe care vi-am arătat, sunt cam 0,12% din PIB-ul european. Deci, în cazul în care piața de export americană ar dispărea peste noapte, Uh, PIB-ul european ar scădea cu cel mult 0,12%. Deci uh, nu e foarte dramatic. În ce privește importanța relativă a pieței americane pentru producătorii europeni și pentru cumpărătorii europeni, ce vedeți aici este partea reprezentată de comerțul american în totalul uh, comerțului european. Așadar, în roșu importuri în Europa, în uh, industria agroalimentară. Am început undeva pe la 22% în 92 din totalul importurilor, deci 22% veneau din Statele Unite, astăzi mai puțin de 10% din importurile noastre de materii, agricole, materii prime agricole vin din Statele Unite. La fel, o pierdere și când ne uităm la exporturi de același tip spre Statele Unite. În ce privește alimentele procesate și bunurile agricole procesate, vedem o scădere similară a importanței Americii ca țară sursă pentru Europa. Deci, uh, cam 22-23% erau din, 20% erau din Statele Unite, importurile și acum sunt cam 6%. Așadar, la bunurile procesate, situația e mai puțin dramatică. Da, oricum, și aici Statele Unite avea cam 22% din uh, vânzările totale și acum suntem undeva pe la 15%. Deci dacă punem totul cap la cap, vedem același model de evoluție. Însă, în ciuda uh, pierderii relative de importanță pentru Statele Unite, este încă adevărat că America este cea mai importantă piață pentru exporturile agroalimentare ale Uniunii Europene și este a doua cea mai importantă piață sursă. După cum știți, prima piață sursă astăzi este Brazilia. Și vreau de asemenea să subliniez un mare grad de heterogeneitate pe care le avem în Europa. Avem țări care se bazează foarte mult pe exporturile agricole, în timp ce altele nu. În medie, exporturile reprezintă 6,5% din exporturile totale. Dar avem un număr de țări, de exemplu țările Baltice sau Danemarca sau Olanda, unde exporturile agricole sunt foarte importante. Alte țări, cum ar fi Germania sau Slovacia, aici eh, importanța e mult mai mică. Asta ce ne spune? Că dacă ceva se întâmplă, ceva rău se întâmplă, anumite țări vor fi mult mai vulnerabile și altele nu vor fi așa de vulnerabile. Pentru a rezuma această primă parte, exporturile agroalimentare ale Europei către Statele Unite sunt undeva pe la 15 miliarde de euro, adică 4% din exporturile totale de bunuri și servicii, 0,12% uh, din Am avut în Europa un surplus comercial de cam 5 miliarde de euro cu America, dar dacă ne uităm în detaliu, vedem că uh, se datorează în principal băuturilor, vin, bere, whisky și uh, alimente preparate. De asemenea, am văzut că în ultimii 20 de ani Dinamica comerțului agroalimentar a UEA sua a fost foarte slabă, nu prea exista multă creștere și că sunt foarte mari diferențe între statele membre. A doua parte a studiului nostru se referă la barierele uh, în calea exporturilor UE în Statele Unite și o să încercăm să dăm un răspuns la întrebarea de ce vedem atât de puțin comerț uh, cu America în domeniul agroalimentar. De ce lucrurile au fost au mers atât de încet în ultimii 20 de ani. Sigur, știm cu toții că dacă am comparat cu alte zone de activitate economică, tarifele de import în industria agroalimentară sunt încă foarte mari. Așadar, uh, ce vedeți aici în albastru sunt tarifele europene la importurile uh, uh, din America și în roșu sunt cele pe care le aplică ei ale noastre sunt mai ridicate, în timp ce ale lor sunt mai mici. Dacă comparăm cu industria sau cu, cu media generală, vedem că aceste uh, tarife agricole sunt substanțiale. Există zone în uh, industria agroalimentară care sunt mai afectate decât altele de tarife. Uh, vamale, de exemplu, cerealele sunt uh, lipsite de tarife. Cam 50% de fapt din, uh, din tot comerțul nu suferă tarife, dar uh, sunt și zone cum ar fi tutunul sau zahărul unde tarifele sunt uh, foarte mari în medie, 20% și vedem tarife vamale foarte mari în ce privește industria uh, zahărului impuse de către, tarife impuse de către Uniunea Europeană la importuri. Deci anumite sectoare sau subsectoare pot fi afectate de tarife vamale foarte mari în ambele sensuri. Uh, bine, cheia dezbaterii nu este reprezentată de tarifele vamale, ci de măsurile non-tarifare, așa numitele măsuri non-tarifare și de acest rezultat, de aceste efecte secundare nedorite uh, ale unor măsuri care au, sigur, tot uh, dreptul să existe, cum ar fi măsuri fitosanitare, menite să protejeze sănătatea umană, animală sau a plantelor sau siguranța umană sau bariere tehnice în calea comerțului care de asemenea au obiectivul de a îndeplini uh, cerințe de sănătate și siguranță sau legat de calitatea produselor și de notificarea consumatorilor. Problema aici pentru uh, uh, decidenții politici și pentru noi, pentru cercetători, este să identificăm aceste măsuri non-tarifare într-un mod clar și să le măsurăm și după aceea următorul pas ar fi să identificăm acele uh, regulamente sau acele legi sau uh, regulamente care restrâng în mod uh, incorrect acest uh, comerț, fără să aibă și efectul pozitiv pe care aceste măsuri ar trebui să-l aibă. Știm că măsurile non-tarifare afectează majoritatea produselor agricole, e vorba de măsurile sanitare și fitosanitare au efect, efect uh, aproape în proporție de 100% la uh, produsele agricole. La produsele non-agricole diferența e foarte mare. Nu-i uh, surprinzător pentru că la mașini și la mașini unelte, la autoturisme, e mai greu să ai probleme fitosanitare. În ce privește barierele tehnice, sunt de asemenea foarte importante în produsele agricole, dar în contrast cu ceea ce ați putea crede și cu ce se spune, și uh, produsele non-agricole suferă de aceeași problemă. Deci nu există o problemă specifică aici a industriei agroalimentare. Toată lumea are aceeași problemă. Cum uh, calculăm barierele non-tarifare e o mare dezbatere și vreau să fiu modest, nu e o sarcină ușoară. În studiul nostru am estimat măsuri non-tarifare care sunt aproximativ 50%. Ele nu diferă în mod sistematic, deci uh, se pare că uh, tarifele, uh, măsurile non-tarifare sunt oarecum mai mari decât ale noastre, mai mari decât ale lor, dar diferența este nesemnificativă din punct de vedere statistic. Aici aveți mediile pe produse și uh, sunt cifre cu, care corespund cu cele obținute de alte studii. Ceea ce știm este că costurile măsurilor non-tarifare în industria agroalimentară uh, sunt mult mai mari decât în restul, sunt mult mai mari decât în restul uh, industriilor și în restul domeniilor. Deci, dați-mi voi să recapitulez ce, puteam să, ce vreau să spun în legătură cu barierele uh, în calea comerțului. Uh, de șase ori sunt mai mari aceste bariere în cazul agroalimentar și, de asemenea, sunt mai mari cele ale americanilor. Avem unele vârfuri la carne și produse lactate, avem date foarte clare, substanțiale și toată lumea practic știe acest lucru, că uh, costurile non-tarifare sunt mai importante din punct de vedere competitiv și ele ajung la un echivalent de 15% de tarif în unele zone, uneori și mai mult. Nu v-am arătat prea multe detalii, dar studiul nostru arată că comerțul UE-SUA este mai sensibil la măsurile tarifare și non-tarifare decât comerțul uh, Europei cu alte țări OECD, ceea ce înseamnă că Uh, une, progresele făcute în acest uh, domeniu ar avea un impact foarte important asupra comerțului cu Statele Unite decât ar avea cu alte zone. Acum uh, îi voi da cuvântul lui Jean pentru următoarea parte a uh, prezentării. The health part. Uh, we can turn to a quantitative Acum, având în vedere că nu avem dreptul să ne ocupăm de partea de sănătate, putem să facem o analiză cantitativă al efect, ale, a efectelor economice. Și pentru acest lucru am folosit un model care se numește Mirage, este disponibil online, de aceea nu voi intra în detalii descriptive. După cum știți, Nu se știe în ce stadiu sunt negocierile acum, deci există multe specul- speculații în ceea ce privește rezultatul final. Nici măcar nu știm dacă vom avea acest tratat în cele din urmă. Deci noi am uh, luat în considerare pentru calculele noastre un acord posibil. Nu avem um, Uh, datele pentru toate sectoarele, putem să estimăm un scenariu de referință în care există o reducere de 25% în uh, restricțiile comerciale pentru măsurile netarifare, o eliminare treptată a tarifelor și, în primul rând, am încercat să comparăm scenariul nostru de referință cu uh, cel în care nu se atinge nimeni de măsurile netarifare, doar de cele tarifare. Graficul acesta descrie, uh, este o proiecție de fapt pentru uh, comerțul din 2025, fără TTIP. Deci în albastru sunt cifrele fără și în roșu cifrele cu. Și putem să vedem imediat că sectoarele, sectorul agroalimentar um, este foarte mic ca cifre um, în comparație cu industria. Și nici um, comerțul suplimentar care ar veni nu ar uh, schimba foarte mult această comparație. Dacă analizăm procentajele pe care le-am pus în uh, galben, vedem care este creșterea relativă a exporturilor. Acestea ar putea să crea, crească foarte mult față de ceea ce avem astăzi. Deci, uh, pentru Uniunea Europeană cu 5% și o dublare chiar pentru Statele Unite pentru exporturile din Statele Unite. Aici vedem detalii la nivel sectorial și aici avem valoarea comerțului care uh, se va mări în urma tratatului. Și cifrele reprezintă procentaje. Vedem că în multe sectoare, cele, cum sunt cele identificate de Gabriel, care sunt mai protejate, există creșteri spectaculoase. De exemplu, exporturile uh, de carne roșie ar putea să crească cu de, de 5 ori. Deci, Valoarea actuală este de 44 de milioane de euro, valoarea comerțului actual cu carne roșie, și urmează să crească de 5 ori în urma unui eventual acord. Dar și acum valoarea este destul de mică. Apoi, următorul grafic, aici există variații mai mari în anumite sectoare, mai ales la produse lactate. După cum vedem, uh, comerțul suplimentar nu este... Comerțul care... Procentul de mărire nu este foarte mare. Aici putem să vedem care sunt sectoarele care ar crește cel mai mult. Aici avem sectoarele care sunt mai afectate de acordul de liber schimb. Primul este alte produse alimentare, um, sucuri, de exemplu, și alte produse procesate. Și pe partea europeană, băuturi și tutun. care constituie unul dintre principalele noastre exporturi. creșterea acestor exporturi sunt și obiective și consecințe ale uh, TTIP și uh, dorim de asemenea să adăugăm și plus valoare ce am dorit noi să arătăm în acest studiu uh, ce am reușit să arătăm, de fapt, este că doar uh, aceste îmbunătățiri în valoare adăugată se vor înregistra doar pentru Statele Unite. În scenariul de referință se poate înregistra o creștere cu 0,4% și UE s-ar confrunta cu o scădere a valorii adăugate, în ciuda faptului că uh, ar crește exporturile în urma TTIP. Dar anumite fluxuri intra-europene ar putea să fie înlocuite de produse americane. Deci asta ar scădea valoarea adăugată în domeniul agricol în Europa. Ca să facem o recapitulare, exporturile agricole sunt o cotă modestă a creșterilor potențiale la export, dar față de cifrele actuare, uh, creșterile ar putea părea spectaculoase. Câștigurile relative sunt uh, spectaculoase într-adevăr, dar doar în anumite sectoare. Și există riscul ca fluxurile intracomunitare de comerț să se modifice în urma acordului transatlantic. Îl voi lăsa acum pe Jean-Christophe să continue prezentarea. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Avem în continuare probleme tehnice. La modélisation uh, était sur des Am făcut modelul pe baza unor uh, uh sectoare de, uh, în care avem date agregate în această secțiune în acest capitol. Am dorit să intrăm în detalii, spre deosebire de modelul anterior în care prezentam doar o privire de ansamblu. Vom, ne vom referi la trei aspecte. Cum ar putea fi afectate interesele europene de acces pe piață, piață apoi riscurile și uh, oportunitățile în ceea ce privește convergența în materie de reglementări și apoi riscurile în uh, procesul uh, de reglementare europeană. Deci la aceste trei aspecte ne vom referi acum. În ceea ce privește oportunitățile comerciale, acordul este de interes pentru sectorul agricol european în mai multe domenii sectoriale. Vor crește, ar crește exporturile către Statele Unite, dar creșterea aceasta ar fi destul de limitată. În uh, sectorul produselor lactate există potențialul cel mai mare de creștere. Nu va fi suficientă uh, însă scăderea măsurilor tarifare. Există și alte măsuri care împiedică exporturile europene către uh, Statele Unite. Dacă aceste aspecte sunt modificate, vor exista oportunități crescute pentru industria agroalimentară europeană pe piața americană. Dacă este să ne uităm la comparația între prețurile americane și prețurile europene în ultimii ani, este posibil ca Uniunea Europeană să poată exporta cantități semnificative de zahăr către Statele Unite în urma acestui acord. Va depinde foarte mult de prețuri și, de asemenea, va fi afectată uh, piața etanolului și piața izoglucozei. În aceste domenii, Statele Unite sunt foarte competitivi. De asemenea, vor fi afectat, va fi afectat comerțul cu carne preparată și există aici mai multe probleme sanitare și uh, uh, care sunt diferite, foarte diferite față de ale noastre în Statele Unite, deci doar modificarea tarifelor nu va fi uh, suficientă mai ales dacă este, faț, dacă este să facem față concurenței americane, mai ales în domeniul vinurilor. Dacă negocierile vor releva probleme cu uh, IGP-urile în Statele Unite. Aici sunt afectate, într-adevăr, interesele Europei și dacă în cadrul negocierilor Uh, se va ajunge la un rezultat pozitiv în acest sens, atunci vom avea pentru produsele noastre cu indicație geografică protejată un acces mult mai bun la um, mult mai bun la piața americană. Toate aceste oportunități depind, depind firește de negocierile și de rezultatele pe care le va avea Europa în urma negocierilor. Nu trebuie să uităm că multe dintre reglementările noastre, multe dintre reglementări sunt uh, uh, nu la nivel federal, ci la nivel de stat, lucru care este dificil de depășit. Riscurile pentru agricultura europeană. Am identificat câteva sectoare în care Statele Unite sunt foarte competitive și în care liberalizarea ar duce la uh, probleme pe piața internă. Aici insistăm pe faptul că sectorul cărnii de vită Mă refer aici la vitele crescute chiar pentru carne, nu doar pentru lapte. Aici ar putea apărea probleme pentru că și, stat, și în Statele Unite ar putea să se Uh, dezvolte o astfel de filieră și ei au costurile de producție mult mai mici decât cele din Europa. Trebuie să uh, ne dăm seama că în Europa, că uh, multă din carnea pe care o cumpărăm este de la um, vacile de lapte. Deci, dacă vom crește importurile cu câteva mii de tone din Statele Unite, atunci sectorul nostru va avea de suferit. Până acum, sectorul laptelui a fost protejat de cotele de uh, tarifare și această problemă ar putea să apară și pe piața de pui. Există riscul ca exporturile americane să ne locuiască pe cele braziliene sau din Thailanda și Uh, de asemenea, exporturile de exoglucoză, un sector destul de puțin cunoscut, uh, ar putea să fie afectat. Uh, după cum știți, se folosesc înlocuitori ai zahărului foarte mult în Statele Unite și aceștia ar ajunge și pe piața noastră. Apoi, există diferențe de competitivitate în domeniile în care reglementările sunt foarte diferite între Statele Unite și Europa. Lucru pe, care, lucruri pe care le cunoașteți cu toții. Este vorba despre procesarea cărnii, uh, injectarea, antibiotice și așa mai departe. Fără o armonizare a acestor măsuri, am putea să ne confruntăm cu riscuri pentru uh, producătorii europeni. Politica agricolă acordă, conferă anumite avantaje producătorilor. Uh, am discutat aici despre ce este vorba. Agricultorii americani se plâng de faptul că agricultura europeană este foarte subvenționată. Reiau concluziile pe care le-am prezentat uh, Parlamentului uh, anul trecut. Europa, într-adevăr, își susține mai mult producătorii agricoli decât Statele Unite, dar forma de sprijin este uh, mai mult sub formă de stimulent pentru producție și export. Îmi cer scuze, asta se întâmplă în Statele Unite, în timp ce în Europa plățile sunt decuplate. Dacă nu există o armonizare a prevederilor, vor exista aceste distorsiuni ale concurenței, dar e foarte dificil să se ajungă la această armonizare și ar putea să pună probleme o eventuală armonizare, mai ales în uh, domeniul agroalimentar, mă refer aici la utilizarea pesticidelor, nu ne dăm seama cum putem să împăcăm cele două abordări foarte diferite de pe cele două părți ale Atlanticului. Nu putem să vorbim despre recunoașterea reciprocă care s-a folosit în, uh, în negocierile intraeuropene. europene nu știm cum putem să întrevedem o, o împăcare a prevederilor nici pentru aspectele tehnice, pentru că există o grămadă de aspecte negative. Pentru că și pornirea negocierilor în acest domeniu a fost foarte dificilă. Nivelul de, schimb, de schimburi comerciale între Statele Unite și Europa este destul de slab în momentul de față, chiar s-au înregistrat scăderi în ultimii ani, mai ales în domeniul vinului. Odată obstacolele tarifare sunt de vină, dar și uh, reglementările europene. Există și riscuri în foarte multe sectoare, riscuri pe care le-ar presupune acest acord. Mulțumesc! Dziękuję za bardzo ciekawe prezentacje. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc uh, pentru această prezentare atât de interesantă. Nu este uh, cel mai bun moment să discutăm asta. Știm că informațiile pe care le-am auzit sunt foarte interesante, dar sunt și foarte complexe. Acum vom avea o discuție. Începem cu doamna Eranț Garcia, care a solicitat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc experților pentru prezentarea muncilor. Am ascultat cu mare atenție și am văzut că și ei uh, s-au pregătit pentru astăzi. Eliminarea drepturilor de vamă va fi uh, obiectivul principal. 90% uh, din aceste taxe vamale vor fi eliminate și vor rămâne 10% care urmează să fie definite de către cele două părți care negociază. Însă mai rămân probleme pe care le-am constatat uh, de-a lungul anilor. De exemplu, fructele și legumele în Spania. Uh, este vorba aici de bariere administrative, uh, reguli sanitare și fitosanitare care ne obligă să ne gândim și poate ar, ați putea să ne vorbiți mai mult despre această reglementare și recunoașterea acestei reglementări este ceva foarte important, astfel încât produsele care ar putea să beneficieze de această reglementare uh, ar putea să ajung să fie supuse unei derogări. Mă gândesc și la bunăstarea animalelor. Toate aceste elemente trebuie luate în considerare și ar trebui să cădem de, de acord de cele două părți ale Atlanticului, pentru că, dacă nu, agricultorii noștri voi, vor fi mari perdanți ai acestui acord între Statele Unite și Uniunea Europeană. Alimente, vin, ulei sunt produse care ar putea beneficia dacă am eliminat aceste probleme la frontieră care la ora actuală creează multe probleme. În ceea ce privește carnea de vită, ce putem face pentru ca aceste sectoare să nu fie afectate de un acord de liber schimb? Să ne gândim la țări din Mercosur sau la Canada, care vor avea și ele un, o influență asupra sectorului uh, cărnii de vită, dar și în alte sectoare. Și ce putem face pentru ca aceste uh, sectoare să nu fie mari perdanți ai, ai acestui uh, acord și cum putem să ne asigurăm că nu există în continuare obstacole în calea uh, comerțului acestor produse. Vă mulțumesc, spune președintele. Aproximativ 12 persoane s-au înscris la cuvânt, le-am am notat pe toată lumea. Am să vă rog să vă concentrați numai asupra întrebărilor pe care doriți să le uh, adresați uh, experților, astfel încât să putem avea o discuție uh, fructoasă. Deci am să vă rog, întrebări cât se poate de precise. Domnul Agnew și apoi domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și este o întrebare reală adresată primului vorbitor. V-ați referit la măsuri sau bariere non-tarifare împotriva cerealelor importate din Statele Unite. Aceste bariere netarifare ar putea fi echivalente cu o barieră tarifară de 50%. Ne puteți da un exemplu de o măsură netarifară împotriva cerealelor uh, crescute în Statele Unite eu nu mă pot uh, gândi la vreuna. Nu poate fi vorba de măsuri împotriva uh, cerealelor modificate genetic, pentru că importăm astfel de cereale din Statele Unite. Apoi, standardele. Și este un exemplu pe care l-am mai menționat în această comisie. Și anume, uh, oul de la găini crescute la sol. În Regatul Unit, aceste tipuri de ouă reprezintă peste 50% de pe piață un astfel de ou în Regatul Unit trebuie, uh, nu trebuie să fie uh, spălat, ci trebuie să aibă uh, coaja maro. În Statele Unite trebuie să fie un ou alb și care trebuie să fie spălat și apoi ceruit. Și cum vom cădea asupra, de acord asupra definiției oului de la găini provenite, de la găini crescute la sol, pentru că la ora actuală diferența este de 100%, nu sunteți de acord? Domnul Des și apoi domnul Heusling. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezentări, au fost foarte interesante. Primul vorbitor a vorbit despre faptul că există șanse în domeniul uh, laptelui. Eu uh, sunt uh, președintele unei cooperative în domeniul laptelui și pot să vă spun că piața um, de comerțul între cele două uh, s-a prăbușit odată cursul euro-dolar și apoi taxele vamale impuse de Statele Unite. Ați spus că acolo când e, că uh, în ceea ce privește taxele vamale pot exista Uh, chiar dacă ele sunt eliminate, pot exista alte bariere. Standarde, de exemplu. Am văzut acest lucru cu Australia, uh, că s-au uh, impus standarde de calitate pe care nu le poate respecta nimeni. Și, practic, așa se blochează importul. Iar Statele Unite sunt cunoscute pentru asta, chiar dacă există un acord de liber schimb. Ei pot să impună astfel de standarde ce fel de posibilități vedeți pentru a reglementa acest lucru în acord? Și un al, al, un al doilea element când este vorba de uh, finanțare, promovare. Cunoașteți faptul că în Statele Unite există forme de sprijinire, de subvenționare a agricultorilor și, este, și acestea sunt uh, mai ridicate decât cele din Uniunea Europeană. Acolo există un fel de sistem de asigurări și odată la patru ani, când sunt alegerile prezidențiale, brusc uh, daunele sunt cele mai mari uh, în agricultura americană și, în mod întâmplător, plățile sunt mai mari ca niciodată, întotdeauna în anul campaniei electorale. Americanii, iată, își promovează propria agricultură și ne-am bucurat dacă ați putea spune ceva despre asta. Și o ultimă uh, observație. Când vă uitați cum, este uh, stocat, cum sunt stocate deje, dejecțiile animale uh, în Statele Unite, uh, în Uniunea Europeană este nevoie de uh, bazine speciale uh, cu standarde foarte specifice, iar în Statele Unite erau niște găuri făcute în pământ. Sunt, uh, iată, unele puncte pe care trebuie să le clarificăm înainte să ajungem la vreun acord. Vă mulțumim, domnul Heusling și apoi domnul Andrieu. De fapt, cred că acest uh, studiu ar fi trebuit să fie prezentat înainte. Acum, în timpul negocierilor, este interesant, dar oare cei care negociază pentru noi au aflat toate aceste lucruri? Noi avem un rol, uh, suntem în afară, nu avem niciun rol în negocieri. Ați uh, menționat potențialul uh, existent dacă scădem taxele vamale, dar unul dar elementul cel mai critic este cel al barierelor netarifare. Vă puteți închipui ca noi să aruncăm la gunoi uh, regulamentul nostru RICI sau uh, standardele în domeniul igienei? Vă puteți uh, gândi că normele de protecție animalelor pe care cu greu le-am negociat, le vom arunca la gunoi pentru a obține acest acord de liber schimb? Eu nu pot să-mi închipui acest lucru și nici nu-mi închipui ca americanii de cealaltă parte să spună, bun, în regulă, creștem noi normele ca să fim la același nivel. Putem spune foarte clar acest lucru uh, și puteți să ne răspundeți sincer în ceea ce privește standardele, cursa va fi înspre a avea standardele cele mai joase, cât mai scăzute. Nu, nu știu dacă vom putea vreodată uh, convinge vreun american să mănânce uh, brânză din lapte nepasteurizat. Există chestii care nu, chestiuni care nu sunt compatibile. Uh, aș vrea să aflu de la dumneavoastră mai exact, cine profită de pe urma acestui acord? Cine profită în cadrul agriculturii europene? Care sunt structurile care profită și care au de pierdut? Când mă gândesc la agricultura americană, uh, fermele sunt de 10 ori mai mari decât în Europa, deci pot să-mi închipui că mai ales uh, cei mari au de câștigat. Apoi, cine profită în Europa? și aș vrea să mai știu ce efecte va avea acest comerț și asupra sudului acestei luni, acestei lumi. Și încă o întrebare pe care nu ați uh, abordat-o. Care va fi evoluția prețurilor în domeniul agricol? Vor scădea ele sau poate vor crește prețurile dacă crește volumul comerțului? Vă mulțumesc foarte mult. Îi dăm cuvântul domnului Andrie. Oui, merci le président. Je vais être très, très rapide. Euh... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte rapid. Vreau în primul rând să mulțumesc că, uh, să le mulțumesc raportorilor pentru că uh, a fost foarte util, uh, au fost foarte utile prezentărilor ca să înțelegem uh, bine documentul pe care l-au oferit. Dacă am înțeles bine pe cel al treilea vorbitor, dacă există liberalizare fără armonizare, riscurile ar fi foarte mari pentru întreaga producție a Uniunii Europene. Și spuneți apoi că armonizarea va pune mari probleme, ceea ce cred și eu de altfel. Întrebarea mea este, credeți că această armonizare e posibilă sau imposibilă? Pentru că eu cred că decalajele sunt atât de mari încât va fi dificilă. Dziękuję președinte, prezydent McGuinness, następnie pan poseł Thank you, Chairman, and I'll try... McGuinness, mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să vă uh, respect regula de a pune întrebări. Întrebarea este, celor trei vorbitori. În primul rând, vă mulțumesc pentru toate detaliile. Întrebarea e legată de vită, pentru că mi se pare că cea mai mare victimă a acordului uh, de liber schimb este sectorul uh, creșterii vacilor. Ați calculat ce uh, uh, reducere ar fi pe acest sector la producție și care ar fi consecințele socioeconomice pentru agricultura europeană, pentru că știu că în, în țara mea, în uh, Irlanda, sunt mari presiuni asupra sectorului creșterii vacilor și în alte țări. Deci poate uh, mai multe detalii în legătură cu aspectele negative. În al doilea rând, începește competitivitatea agriculturii europene față de cea a Statelor Unite se ajustează costurile în timp pentru că v-ați uitat la un model static. Dar vedeți vreo modalitate în care în timp agricultura europeană ar putea concura eficient pe domenii pe care acum nu poate? Și în al treilea rând, această idee a armonizării este armonizare în sus sau în jos în ce privește standardele și regulile? Aveți comentarii pe care puteți face în legătură cu asta? Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul uh, Nicholson. Uh, mulțumesc. Doamna McGuinness mi-a luat o întrebare pe care o aveam și eu. Nu e niciun dubiu că această zonă e, presupune foarte multe riscuri în, în alte, dar și foarte multe oportunități. Dacă, știu că dacă citești ce se scrie în presă, Uh, ajuns să crezi că noi europenii trebuie să ne temem de tot uh, acest acord. Eu nu cred. Eu cred că sunt foarte multe oportunități și nu e încă momentul să trântim ușa, că nici măcar nu s-a ajuns la negocierea capitolului agricol. Dar uh, indiferent dacă privim lucrurile din perspectiva paharului pe jumătate plin sau pe jumătate gol, eu cred că aici există un potențial extraordinar. Și aș uh, repeta ce a spus Marion McGuinness pentru că și eu am preocupări, fiindcă reforma PAC a pus presiune extraordinară asupra uh, industriei creșterii bovinilor în Europa, a vacilor. Și uh, dacă distrugem această industrie, atunci ce facem? De unde o să ne luăm carnea de vită? Și de asemenea, uh, s-a pus o întrebare foarte bună în ce privește ouăle, dar eu aș vrea să cunosc situația legată de carnea de porc, pentru că știu că în Canada americanii practic i-au scos pe canadieni din, din această activitate. Nu mai există această activitate în Canada. Și la fel un pericol este și pentru carnea de pui, iar uh, un domeniu uh, pentru care există multă, multă îngrijorare în Europa. Deci cred că mergem înainte, dar uh, nu fără îngrijorare și cred că trebuie să ținem seama de interesele fermierilor europeni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul, uh, doamna uh, Senela. Mulțumesc, domnule președinte. Mai aș vrea să încep prin a spune că avem acum cifre în fața noastră pe care le vedem și nu sunt cifre neutre, sunt cifre care par să reflecte modul frivol și rece în care Comisia negociază un tratat care avea un, va avea un efect enorm asupra vieții cetățenilor din uh, toată lumea și a fermierilor din toată lumea și dacă tot vorbim cifre, aș vrea să știu cine va beneficia de comerțul cu produse alimentare, atât aici cât și în Statele Unite, pentru că vorbim de alimente care pot fi produse pentru propriul consum de fermieri, la fel și în Statele Unite de către fermierilor pentru consum propriu. Deci, credeți că situația în care am ajuns în acest moment cu un, o plafonare a producției de petrol și cu schimbările climatice, dacă va fi posibil o astfel de abordare. Și pe baza cifrelor pe care ni le-ați dat, care este costul, uh, care sunt costurile distrugerii micilor ferme din Europa și care va fi costul, uh, care va fi impactul asupra sănătății noastre, mai ales dacă se face o armonizare generală în ce privește regulile de producție și poate ați putea să cuantificați costurile sociale, de mediu și economice pentru clasa muncitoare, pentru fermieri, și aș vrea să știu și să aud de la noastră dacă considerați că situația prin care trecem acum cu acest embargo impus de Rusia produselor din Uniunea Europeană care a, aruncat în criză întregul sector uh, european. Credeți că dacă vom continua cu acest joc, va fi uh, în interesul uh, fermierilor noștri și al cetățenilor noștri în general de los intereses del agronegocio, de las hormonas, de los... Și în concluzie, nu vorbim oare mai degrabă de interesele industriei agroalimentare, a industriei pesticidelor și hormonilor? N-ar fi mai bine să ne retragem din aceste negocieri. Mulțumesc. Domnul Iar. Uh, Luasu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin erstmal den äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, uh, experților pentru că au vorbit, despre, au vorbit despre șanse și riscuri, pentru că din uh, ceea ce citim în presă am avea senzația că există numai riscuri. Întrebări, după cum ne-a solicitat domnul președinte. În primul rând, cam totul se, se poate rezolva cu negocieri, din punctul meu de vedere. Puteți să ne uh, Uh, prezentați din punctul dumneavoastră de vedere uh, elemente care pur și simplu nu, se, nu pot fi discutate pentru Statele Unite sau lucruri care nu pot fi negociate, pentru că noi știm uh, ce nu ne dorim sub niciun, în niciun chip, dar oare americanii ce nu-și doresc? Apoi, în ceea ce privește armonizarea, în ce ritm, în ce direcție, din punctul meu de vedere, armonizarea nu este neapărat rea. Trebuie numai să știm pe ce ne putem baza. Apoi, uh, acordul de liber schimb cu Canada este un exemplu bun sau nici nu se compară? Pentru că mm, cu Canada am reușit uh, să încheiem un astfel de acord cu puține daune pentru agricultură. Pan Buda. O, przepraszam, sorry. Pan... Nu, mă iertați, am uitat pe cineva. Nu, domn. Nu domnul De Castro. Domnul Loazov a luat cuvântul și apoi domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt scandalizat de o afirmație pe care a făcut-o, cred, domnul uh, Bilo mai devreme, care a anunțat uh, foarte calm că agricultura noastră europeană e mai subvenționată decât agricultura americană. Am o întrebare, domnule. De când agricultura noastră europeană este mai subvenționată de agricultura americană? dacă știm că agricultura americană este încă susținută de faimosul Farm Bill, legea privind activitățile fermierilor. Deci dovediți-mi, domnule, ce ați spus. Și în al doilea rând, cred că se poate spune, știm cu toții că există un dezechilibru uh, dat de puterea monedei euro. Deci eu nu văd cum ar putea câștiga și un echilibru față de un dezechilibru în defavoarea noastră. Deci nu văd cum ar putea câștiga fermierii. Președintele, domnul uh, De Castro acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc uh, pentru că, acum pentru că vreau să mulțumesc uh, paneliștilor pentru prezentarea foarte interesantă și cred că a fost un lucru pe care l-au menționat și anume ne vom, vom pierde pe partea de exporturi de materii prime, dar, pe de altă parte, piața americană va cumpăra mai multe produse procesate de la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că riscurile nu se împărtășesc uh, în mod egal în toate țările Uniunii Europene. Asta înseamnă că unele țări vor avea mai multe riscuri și altele mai multe oportunități. Însă, sunt uh, de acord cu antevorbitorul meu. Eu cred că Farm Bill-ul, uh, deci legea de subvenționare din Statele Unite, uh, e mult mai mare decât politica noastră agricolă comună, dacă punem și cupoanele alimentare la socoteală. Deci eu cred că subvenționarea în America este mult mai mare. Cred că este undeva pe la 95 de miliarde de dolari în total. Pacul nostru nu ajunge la această sumă. Dar dacă ne uităm la fermele care în America sunt 2 milioane jumate, în timp ce la Europa sunt 10 milioane, înțelegeți cam ce intensitate de ajutor uh, oferă uh, guvernul american. Considerabil mai mare decât a noastră. În prezentarea noastră uh, n-ați avut niște sugestii, pentru că Farm Bill, legea privind activitățile agricole, este uh, Uh, orientată spre export, e menită să ajute pe fermierii americani să exporte, pe când în cazul nostru pacul e mai degrabă o măsură defensivă, este chiar într-o situație opusă. Așadar, uh, din acest studiu, ce puteți să ne spuneți? Pentru că ar trebui să ținem cont de aceste chestiuni și de revizuirea ace. Domnul Budan. Mulțumesc, domnule președinte Iată că criza generată de blocarea pieței din Rusia ne spune cât de important este acest acord până la urmă, dar, pentru că întotdeauna există un dar, există în uh, Uniunea Europeană o mare sensibilitate față de organismele modificate genetic. Și de aceea vă întreb dacă ați făcut o evaluare a ponderii produselor modificate genetic din totalul exporturilor dinspre SUA către Uniunea Europeană cunoscută fiind faptul că legislația față de aceste organisme modificate genetic este foarte strictă în Uniunea Europeană, iar în America este foarte flexibilă, ceea ce ar putea provoca un dezechilibru major pe piața Uniunii Europene dacă nu ar fi suficient de bine reglementat acest schimb de organisme modificate genetic. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Przypominam, że jutro będziemy kontynuować tę dyskusję. Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că vom continua această discuție mâine. Domnul Ropena. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami pranešėjai, iš tikrųjų labai gerai, kad vyksta. Mulțumesc. Mă bucur că astăzi avem această discuție și că alți fermieri vor putea afla și informații în legătură cu aceste chestiuni care ne preocupă. Într-adevăr, fluxul acesta comercial, cum spuneați, nu este unul foarte mare comparativ. Și lucrurile avansează destul de lent, așadar avem, cred, timp să analizăm uh, toată situația cu grijă și nu să ne grăbim să tragem concluziile imediat. Dar să nu uităm că suntem structuri complet diferite. Statele Unite este un stat federal care are o structură uh, de tip federal. Noi nu. Avem o structură diferită de a lor. Și cred că un alt lucru important uh, a fost uh, menționat aici a fost cel al efectelor negative neintenționate și al efectelor diferite de la stat la altul pe care le-ar putea avea acest acord. În același timp, când analizăm uh, uh, acordul de liber schimb, trebuie să ne gândim și la modul în care vor funcționa mecanismele de susținere ale Uniunii Europene în momentul în care se semnează un astfel de acord. Mulțumesc. Domnul Nacio. Două întrebări pe scurt. M-ar interesa ordinul de mărime dacă este vorba pe de o parte de posibilitatea mai, de vânzări mai, mai mari de lapte, însă uh, pe de altă parte nu este aceeași situație uh, în domeniul cărnii. A vinde mai mult lapte înseamnă să primim mai mulți bani pentru că vedem că există o interferență cu piața uh, vacilor și vițeilor. Pe de altă parte, noi uh, suntem uh, parteneri cu state în curs de dezvoltare și am putut citi uh, argumentări care arătau că statele în curs de dezvoltare ar putea avea de suferi din, de pe urma acestui acord și aceste state ar putea chiar solicita compensații Bineînțeles, noi trebuie să gândim uh, pe, în, pentru Europa, dar și pentru întreaga lume. Mulțumesc. Domnul... Uh, doamna Moi, ultimul vorbitor. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez asupra unei întrebări uh, ridicate de colegul Rodriguez. Eu cred că toată lumea uh, în negocierea acestor uh, tratate își face un calcul birocratic uh, și așa Uniunea Europeană se îndepărtează de cetățeni. Sunteți o rușine. sali. Mulțumesc. Am închis așadar lista de întrebări și acum dăm cuvântul invitaților Vă acord 10 minute tuturor. Așadar, iată, aveți 10 minute toți trei ca să răspundeți. Z wielkim zainteresowaniem panów słuchać. Bardzo proszę. Și vă vom asculta cu mare interes. Decideți cine începe. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte bine orientate. Ați intrat foarte mult în detalii și în 10 minute nu avem foarte mult timp să răspundem tuturor întrebărilor. Voi răspunde uh, doar la întrebările la care chiar am ceva de spus și voi, voi cere ajutor apoi și de la colegii mei. Vom, voi începe cu sfârșitul. Întrebarea doamnei Moi. În studiul nostru, am constatat că valoarea adăugată, adică venitul, va scădea în cele mai multe state membre, va crește în Statele Unite și în multe state membre um, veniturile ar scădea. Efectele asupra țărilor terțe. La IFO, la Institutul IFO, ne-am concentrat și pe această problemă. Există acorduri comerciale regionale încă din anii 50. Prin urmare, știm foarte bine că atunci când două țări își acordă tratament preferențial, părțile terțe ies în pierdere. Deci trebuie să încercăm să cuantificăm acest lucru. De exemplu, în industria agroalimentară, un perdant ar fi Brazilia. Am vorbit despre scăderea importurilor în UE din Statele Unite în cazul uh, soia. Am vorbit și despre scăderea importurilor de pui din Thailanda. Este o preocupare adevărată pentru noi și bineînțeles că există efecte și în alte domenii, nu doar în cer agricol. Unii dintre dumneavoastră au făcut apel la precauție. Există riscuri și există și oportunități, suntem de acord. Sarcina negociatorilor este foarte grea, e greu să împaci uh, riscurile și, și oportunitățile. Trebuie să ții cont tot timpul de ele. De asemenea, o altă problemă importantă, cum să-i susținem pe cei care vor ieși în pierdere în urma acestui acord. Din munca mea de la IFO, reiese că anumite grupuri din țările europene nu vor beneficia în urma acestui acord. Dacă este să ne gândim la venituri, sectorul agricol european nu va fi un mare câștigător în urma semnării acestui acord. Trebuie să ne gândim apoi și la consecințele politice și la mecanismele de suport în cele din urmă, de sprijin. Domnul Des a pus o întrebare legată de sectorul lactatelor. Ne-ați rugat să propunem și soluții. În cadrul acestor negocieri se negociază pe pachete. Și problemele agricole sunt importante, dar sunt doar o parte din tot ceea, se nego- tot ceea ce se negociază. Deci, practic, în cadrul acestor negocieri se face schimb de concesii. E o piață mare, dacă vreți să o luați așa. Deci, Uneori găsești soluții, soluții care să mulțumească pe toată lumea, uneori trebuie să faci compromisuri. Și în unele cazuri, de exemplu în domeniul agricol, există uh, multe puncte nevralgice. Unul dintre membrii uh, mi-a cerut un în uh, domeniul cerealelor. Există astfel de măsuri de exemplu, există problema tergiversărilor în uh, declararea uh, porumbului fără nemodificat genetic, uh, dar acest porumb este important pentru uh, hrana animalelor, de asemenea și boabele de soia uh, S-a vorbit de asemenea despre domeniul cărnii pentru celelalte animale. O întrebare importantă a fost cine sunt marii beneficiari. Dacă este să um, comparăm prețurile de vânzare, vedem că în Statele Unite prețurile la alimente sunt mult mai scăzute. Deci, în urma importurilor din Statele Unite, consumatorii ar putea beneficia. Pentru că uh, Uh, și uh, clasele sociale mai sărace ar avea acces la aceste alimente mai ieftine. Depinde, desigur, și de condițiile de concurență de pe piață și dacă aceste costuri vor fi uh, mici și pentru consumatori. Cineva a întrebat de o evaluare cuprinzătoare care să cuprindă și impactul economic, social, ecologic și asupra diferitelor categorii socioprofesionale. Și nouă ne-ar plăcea să știm mai mult despre aceste lucruri. Nu avem însă asemenea cifre în raportul nostru. Comisia a făcut uh, un studiu de sustenabilitate, de durabilitate, și așteptăm să auzim mai multe de la ei. Mă voi opri deocamdată. Merci, je prendrai juste deux Mulțumesc. Voi uh, lua și eu două întrebări, două sau trei întrebări referitor la uh, obstacolele administrative. Este o preocupare importantă ridicată de mai mulți membri ai acestei comisii. Progresele în materie de reducere a uh, tarifelor vamale nu Uh, nu vom avea parte de ele dacă nu reducem și obstacolele administrative. Și este posibil să facem acest lucru dacă se obține o derogare, de exemplu, uh, la ambalaje, să zicem. Lucru ca, și aceste beneficii ar fi foarte importante pentru agricultura europeană. Am uh, subliniat în raport că nu Uh, are rost doar să renunțăm la taxele vamale dacă nu vom face și concesii administrative. Comisia a studiat uh, care ar fi efectele acestor, uh, acestor reduceri și totul este pe masa negocierilor. În ceea ce privește uh, reglementările fitosanitare, acesta este un punct foarte complex. În Europa sunt puse pe același plan lucrurile foarte importante și lucrurile mai puțin importante. De exemplu, securitatea uh, bacteriologică, bacteriologică. Inclusiv șoferul meu de taxi de astăzi era preocupat de asta. Cred că Statele Unite uh, sunt o țară foarte sigură din punctul acesta de vedere. Deci nu trebuie să ne facem probleme. Și punem acest lucru pe același plan cu uh, importanța de OP-urilor, de exemplu. Există multe puncte importante, foarte dificil de reconciliat, de împăcat, uh, mai importante decât, uh, nu știu, să zicem, o mică cantitate de clor în aliment. S-a vorbit de asemenea despre ouă, despre um, și există reguli mai stricte în Europa, normal, decât în Statele Unite. Există aici o diferență de percepție. Um, este percepția că ouăle din agricultura tradițională sunt mai contaminate decât cele din agricultura industrială. În Europa am încercat să controlăm acest risc, să informăm consumatorii uh, și aceste percepții contradictorii sunt foarte dificil de împăcat. Uh, după părerea mea, Parlamentul anul trecut a făcut eforturi imense la care am contribuit și noi pentru a susține uh, producătorii agricoli. într-adevăr, în Europa, subvențiile sunt mai mari decât uh, în Statele Unite. În Statele Unite trebuie să ținem cont și de, de mm, acele cupoane alimentare care sunt acordate uh, consumatorilor. Noi uh, credem că, din punct de vedere al capacității de producție, a agricultorii americani sunt mai, ajutați mai mult. Voi răspunde și eu foarte rapid în franceză, cred că merge mai repede așa. Și vă invit să reconsultați raportul dacă doriți mai multe detalii. În ceea ce privește țările terțe, am arătat că țările cele mai afectate de un eventual acord vor fi Mexic și Canada, care deja au semnat acorduri de liber schimb cu Statele Unite. Și, de asemenea, țările din nordul Africii vor fi afectate în sectoarele producției de fructe și legume. La carne roșie, Impactul ar fi destul de uniform la nivelul Uniunii Europene, în afară de Irlanda, țară în care consecințele nu ar fi uh, dezastruoase, ar fi mai degrabă matematice, să zicem. Cine vor fi mari perdanți ai acestui eventual acord? Am dat o listă, țările uh, din Balcan, de exemplu. Uh, Însă țările din Balcan vor fi chiar în câștig, îmi cer scuze, și țările din vestul Europei, Luxemburg, Belgia, Irlanda și uh, țările baltice vor avea de pierdut. Mulțumesc foarte mult. Am primit foarte multe informații, deci acum uh, sunt suntem mai bine situați în ceea ce privește diferitele idei și argumente. Vorbim despre sectorul agricol și trebuie să vedem cum putem să facem ca beneficiile să fie cât mai mari pentru noi. Le mulțumesc experților, le mulțumesc și membrilor comisiei. Acum urmează reuniunea coordonatorilor și mâine dimineață ne întâlnim în 4Q2 la ora 9. Mulțumesc foarte mult din nou și începem acum reuniunea coordonatorilor. Deci vă acordăm două minute să părăsiți sala.